Eh, prego, onorevole Salato. Mulțumesc, domnul Salato. Are cuvântul. <clears throat> Chiedo scuza, președinte. Avrei gradito. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Kronberg, poate cu altă ocazie ar fi putut să spună ceva în legătură cu eliberarea uh, ostaticilor iranieni din Irak, mai degrabă de